Dragi colegi și dragi colegi, procesul verbal al ședinței de joi 5 februarie 2009 a fost distribuit. Există observații pe care doriți să le faceți? Salșițescă? Uh, Domnul Cicester, domnule președinte, nu e vorba de procesul verbal. Doresc să iau cuvântul ca președinte al Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă. Uh, împărtășesc și eu declarația dumneavoastră, vreau să-i vă mulțumesc pentru aceasta și voi transmite acest mesaj săptămâna viitoare în timpul vizitei mele în Australia. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc! În ceea ce privește procesul verbal, nu există observații, așa încât uh, procesul verbal este adoptat ca actare. Pe 9 decembrie 2008, domnul Vitol Tomczak a înaintat încă o dată o cerere în ceea ce privește protecția imunității parlamentare și a priorității sale în